Chers collègues, si vous voulez bien prendre place, nous allons. Euh, Bună ziua, vă rog să luați loc în sală. Începem reuniunea de astăzi. Uh, sper că ați primit ordinea de zi. Nu am primit niciun fel de obiecție. Considerăm, deci, uh, că e adoptată, cu o singură excepție. La punctul 3 trebuie să votăm solicitarea fond, mobilizării Fondului European pentru Adaptare la Globalizare. E vorba de solicitările prezentate de Belgia și de Irlanda. În acest caz, grupul nostru de lucru nu a putut să-și uh, finalizeze activitatea pentru că am rugat Comisia de Bugete să vedem dacă nu putem trata cele două solicitări uh, separat având în vedere că în cazul Irlandei e vorba de fapt de urmarea disponibilizării operate în cadrul firmei Dell. Deci, la propunerea grupului nostru de lucru, am sesizat uh, doi comisari, pe doamna comisar Croes și pe domnul comisar Spidla, pentru a solicita precizări în legătură cu abordarea pe care Comisia dorește să o uh, aplice în acest caz. Deci am interpelat Comisia de Bugete și deocamdată nu am primit uh, răspunsul pentru a ști cum să procedăm. Deci vă propun să amânăm examinarea și votul acestor avize pe următoarea noastră reuniune, uh, întrunirea comisiei noastre de data viitoare. La punctul 2, aș dori să vă informez că după cum uh, știți, uh, lucrările ședinței noastre sunt transmise pe internet, în direct, și că avem și o sală de ascultare, sala 1G2. Sper că funcționează mai bine, cel puțin decât data trecută. La punctul 4 de pe ordinea de zi avem uh, punctul principal uh, de pe ordinea noastră de zi. Este vorba de un schimb de opinii pe baza a două studii, 1.4a și 1.4b, pe care vă propun să le tratăm uh, în ordine, pentru că nu, e, nu intervin aceleași persoane în uh, cele două situații și vă propun să începem cu studiul organi- efectuat de către Labour Association SLL cu privire la strategia de la Lisabona. Acest studiu a fost uh, organizat la solicitarea predecesorilor noștri ai fostei legislaturi. A fost, uh, deci rezultatele acestui studiu vor fi disponibile la sfârșitul acestei luni, dacă nu mă înșel, însă avem uh, deja informațiile cele mai importante și iată, acum în momentul în care ne pregătim să negociem cu comisarii și cu viitoarea Comisie Europeană cu privire la urmarea strategiei de la Lisabona. Pentru Comisia noastră este foarte important să avem acest schimb de opinii astăzi. Vom începe cu o prezentare a acestui studiu și aș dori să mulțumesc domnului Rodriguez eh, de la Labour Associados, care ne va prezenta acest studiu și apoi vom uh, acorda cuvântul partenerilor sociali pentru a-și aduce contribuția la analiza acestui studiu. Înainte însă de a-i da cuvântul domnului Ricardo Rodriguez, am înțeles că domnul Higgins dorește să ia cuvântul. E o solicitare de respectare a regulamentului? Da, aș dori să fac uh, o observație și o propunere la propunerea dumneavoastră de a schimba ordinea de zi cu privire la punctul 3. Ați propus să amânăm dezbaterea acestor două avize. Este vorba de uh, solicitarea prezentată de Irlanda, lucrătorii de la Dell din Limerick, Irlanda. Dar aș dori să includem în această dezbatere și poziția foarte ciudată a Comisiei Europene de a acorda 54 de milioane corporației Dell pentru a înlocui locurile de muncă din Irlanda cu locuri de muncă în Polonia și uh, consecințele acestei strategii. Uh, se învrăjbesc lucrătorii din Irlanda împotriva lucrătorilor din Polonia. Nu știu uh, dacă e bună această strategie și vă rog să ne aplecăm și asupra ei înainte de a transmite răspunsul, uh, raportul final. Președinte, domnule Higgins, e motivul pentru care nu vom putea vota astăzi pe marginea solicitării din Belgia, pentru că noi am fost sesizați în legătură cu această solicitare care vine din Belgia inițial, care a fost apoi copiată uh, printr-o solicitare paralelă. E vorba de solicitarea prezentată de Irlanda, care, așa cum spuneați și dumneavoastră și cum am amintit și eu, vizează firma Dell. Și din cauza motivelor pe care le-ați evocat, am propus grupului nostru de lucru să tratăm uh, cele două solicitări diferit, pentru că în cazul Belgiei ne aflăm într-o situație destul de tipică de mobilizare a unui fond european, dar și uh, e vorba și de o prezentare de, făcută model de către partenerii din Belgia, Iată cazul Belgiei, însă în cazul Irlandei ne aflăm într-o situație total extravagant, extravagantă, aș spune eu, pentru că procedând astfel și ținând cont în cadrul comisiei ce face o direcție generală față de o altă direcție generală a Comisiei, nu există niciun fel de consecvență, de strategie Uh, se pun, lucrătorii dintr-o țară intră în urma acestei uh, abordări în concurență cu lucrătorii din altă țară, nu se respectă planul de redresare elaborat în luna noiembrie de către Comisie, conform căruia trebuie păstrate mai întâi locurile de muncă și așa mai departe. Nu este obiectul dezbaterii de astăzi, pentru că am decis să amânăm această dezbatere, însă îngrijorarea exprimată de dumneavoastră corespunde cu um, preocupările exprimate în cadrul grupului de lucru și de aceea acest dosar a fost amânat. Și e motivul pentru care ne-am adresat celor doi comisari competenți, am uh, solicitat și avizul Comisiei de Bugete și când vom examina solicitarea irlandeză cu privire la situația firmei Dell, vom lua o decizie care sperăm noi să nu contravină drepturilor lucrătorilor de el, însă uh, în cunoștință de cauză și uh, responsabilizând și serviciile Comisiei. Sper că am răspuns la îngrijorarea dumneavoastră. Vă propun să nu lansăm o dezbatere pe această temă deocamdată, pentru că, așa cum spuneam, acest punct va fi amânat. Domnul Pronzias de Rosas mă roagă să-i acord cuvântul. Bineînțeles, foarte pe scurt, îl privește, având în vedere naționalitatea sa până la urmă. Domnule De Rosa, vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-a acordat cuvântul. Îmi cer scuze că am întârziat puțin. Îngrijorarea mea principală vizează că măsurile, sper ca măsurile adoptate astăzi să nu uh, amâne uh, să nu amâne satisfacția pe care acești lucrători speră să o primească. Ei așteaptă banii, uh, comisarul s-a deplasat în Irlanda și cred că ar fi o catastrofă pentru muncitorii implicați și, pe, și pentru credibilitatea Parlamentului European dacă prin acțiunile noastre am uh, întârzia eliberarea uh, banilor pentru formare și alte activități. Vă mulțumesc! Stimate coleg, împărtășesc total uh, îngrijorarea exprimată de dumneavoastră. Însă să nu uităm că președintele Comisiei, când în 19 septembrie a vizitat Irlanda, a abuzat de procedurile existente pentru că nu putea să facă o promisiune care nu fusese încă validată. Era vorba de o propunere a Comisiei care urma să fie validată de către autoritățile bugetare. Ori nu a fost deloc așa. Însă, în spiritul dumneavoastră, E foarte bine că ne propuneți să nu periclităm uh, interesul uh, muncitorilor din Irlanda uh, și deci de aceea vom analiza această situație. Însă, din acest motiv, nu cred că putem să trecem cu vederea toate, toate, toate problemele acestei proceduri și faptul că, de fapt, procedura nu este respectată așa cum putem observa în această situație. Însă, încă o dată, aș dori să vă asigur că vom ține cont de preocupările dumneavoastră și că le împărtășim și noi. Aș dori să revin acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Aș dori să mulțumesc uh, oratorului nostru și invitațiilor pentru faptul că au dat, au dat dovadă de răbdare. Cred că era important să facem lumină și pe acest subiect de actualitate. Deci dau cuvântul domnului Ricardo Rodriguez, uh, timp de un sfert de oră, uh, e invitat să ne prezinte lucrările și rezultatele studiului său sau a studiului pe care l-a uh, elaborat cu privire la strategia de la Lisabona 2000-2010. Vă rog, aveți cuvântul. Merci, merci, madame. <clears throat> Uh, efectivamente, 15 minute. Mulțumesc. Am 15 uh, minute pentru a prezenta cei 10 ani ai strategiei de la Lisabona. Nu este foarte mult. Voi încerca însă să respect uh, acest uh, timp și să fiu sintetic. Chiar dacă mi-asum și riscul de a fi prost înțeles, pentru că poate că uneori voi rezuma prea mult anumite elemente. În primul rând, aș vrea să spun că acest uh, studiu s-a referit la strategia de la Lisabona în ceea ce privește ocuparea și afacerile sociale. Nu a analizat întreaga strategie, așadar. Este un studiu care restrânge cadrul uh, acestei strategii și cu toate acestea, analiza aceasta nu este ușoară, mai ales dacă dorim să diferențiem cele părțile care constituie strategia de la Lisabona. Lucrurile s-au evoluat foarte mult până în 2005 și apoi mult mai lent. Vă voi prezenta situația, după care voi evalua rezultatele pe plan uh, calitativ, după care vă voi propune câteva piste de reflexie pentru dezbatere și voi face propuneri pentru strategia de după 2010, care ar trebui definită anul viitor. Strategia de la Lisabona, a fost concepută în anul 2000, după cum știți, chiar dacă a fost precedată de strategia europeană pentru ocupare, o strategie care deschisese deja calea pentru această strategie, începând cu Consiliul de la Luxemburg din 1987. 1997, pardon. Este o strategie care își propune să inițieze reforme pe termen lung, își propune anumite ambiții de ordin politic, ambiții pentru a căror uh, concretizare se implică statele membre. Statele membre sunt cele care trebuie să facă eforturi și se găsesc de altfel și anumite domenii care nu țin de competența Uniunii Europene. Și din această cauză a fost nevoie și de idei inovatoare, cum a fost uh, conceperea metodei deschise de coordonare. Vă amintiți poate de sloganul uh, o economie mai dinamică, o economie bazată pe cunoaștere. Era vorba, deci, despre reforme menite să permită o mai mare creștere economică pentru a face față concurenței exercitate de Statele Unite și de Japonia. concurenții noștri direcți pe această planetă globalizată acum. Marea noutate pe care o aducea strategia de la Lisabona era și instituirea unor obiective cantitative, pe care le cunoașteți. O anumită rata ocupării în anul 2010, 60% pentru femei, 50% pentru lucrătorii între 55 și 65 de ani. Elemente care la vremea respectivă erau cu adevărat novatoare și care trebuiau să demonstreze adevăratul uh, nostru angajament. Trebuie spus că strategia de la Lisabona a evoluat foarte mult uh, și uh, de multe ori a evoluat puternic. E o strategie care a, a avut o dinamică proprie și se pot identifica trei etape. Până în 2003, etapa de demarare, etapa inițială. Au fost uh, identificate în această etapă patru obiective comune, patru piloni de care vă amintiți poate, capacitatea de ocupare, ocuparea, adaptabilitatea și egalitatea șanselor. În anul 2001 s-a mai adăugat un element și anume mediul înconjurător, care a fost inclus în strategia de la Lisabona. În 2003 a apărut o evoluție importantă în această strategie și anume o adaptare a obiectivelor, cel puțin în modul în care erau prezentate. Comisia Europeană își propusese ocuparea completă, calitatea ocupării, incluziunea pe piața muncii, drept uh, obiective cheie și sistemul a fost uh, modificat și s-au adoptat 10 obiective, cele 10 uh, porunci pentru perioada 2003-2005. Experții afirmă că până în 2005 se poate vorbi despre Lisabona 1, în 2004 uh, s-a întrunit un grup de experți la nivel înalt pentru a analiza și a dezbate această strategie și nu era vorba doar despre revizuirea strategiei pentru ocupare, ceea ce s-a făcut în 2002, ci și de revizuirea întregii strategii de la Lisabona, care s-a constatat nu funcționa bine. Existau probleme de coordonare, de asemenea nu se întrevedea atingerea obiectivelor cantitative și experții considerau că sunt prea multe obiective și ca atare toate eforturile erau uh, mult prea dispersate. În 2005, așadar, ca urmare a propunerilor făcute de către grupul la nivel înalt, strategia de la Lisabona a fost revizuită și relansată. Strategia de la Lisabona s-a modificat uh, foarte mult în 2005, obiectivele nu au mai fost aceleași și procedurile de asemenea s-au modificat. În 2004-2005 a avut loc uh, extinderea, care a reprezentat un fenomen important și uh, în 2005 Comisia Europeană s-a ocupat de extinderea strategiei de la Lisabona, care a devenit cea pe care o cunoaștem astăzi. Revizuirea cea mai importantă a fost reprezentată de instituirea planurilor de reformă naționale. Statele membre trebuiau să înainteze rapoarte Comisiei și Consiliului și S-au adoptat de asemenea obiective integrate pentru ocupare într-un cadru macro și microeconomic. Era vorba despre orientări integrate și au fost uh, pregătite două cicluri de trei ani și ajungem acum la sfârșitul celui de-al doilea ciclu care este structura strategiei de la Lisabona. Aceasta a fost în mare structura. În continuare vom prezenta câteva dintre rezultatele obținute. Ce s-a întâmplat cu obiectivele cantitative? În ce măsură au fost atinse? Aș vrea să dau câteva exemple și aș uh, putea da mult mai multe, însă uh, cred că este uh, suficient să vă prezint câteva. Există statistici pe Eurostat cu toate obiectivele cantitative și dacă le analizăm putem trage concluzii foarte precise. Până în 2007-2008 uh, datele se modifică foarte rapid. În 2008 a intervenit criza, după cum știți, și această criză a distorsionat foarte mult evoluția datelor. O distorsionare care se face încă simțită și în 2000, 2009. Uh, Rezultatele acestea ne permit însă să întrevedem uh, evoluția viitoare a strategiei de la Lisabona. La ora actuală, rata ocupării este de 65% și includem 2008. Sigur că rezultatul nu este același peste tot. Cele trei state membre din nordul Europei, Finlanda, Suedia, Danemarca, precum și Germania și Marea Britanie, depășesc uh, acest obiectiv, acest uh, procent. Alte state uh, sunt, stau mai prost. În 2008, obiectivul a fost atins. Olanda, Slovenia sunt se situează foarte bine, alte țări înregistrează evoluții mai puțin uh, pozitive. Însă, media în Uniunea Europeană este cu 5 puncte procentuale sub obiectivul prevăzut. Rezultatele sunt mai bune în ceea ce privește participarea femeilor pe piața muncii. Rezultatele sunt uh, destule bune în ciuda crizei financiare recente și multe țări au depășit chiar rata de 60%. În multe țări s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește participarea femeilor pe piața muncii și asta în 8-9 ani. Media în Uniunea Europeană este de 59%. Al treilea indicator caracteristic, participarea lucrătorilor de peste 55 de ani la piața muncii. Și, și din acest punct de vedere, evoluțiile sunt foarte interesante, pentru că s-au înregistrat progrese semnificative în anumite țări, însă, în ansamblu, suntem departe de a atinge media europeană de 50% pe care ne-am propus-o. Media europeană este de 45%. Sigur că dacă aveți întrebări precise, pot să răspund după această intervenție. Rezultatele fluctuează foarte mult de la o țară la alta. Există țări care se situează foarte în, în urmă din ceea, în ceea ce privește obiectivele cantitative, și inegalitățile în ceea ce privește eșecul școlar și afacerile sociale sunt foarte mari. Între 2004 și 2007 s-a înregistrat o dezvoltare puternică a ocupării, au fost create 8.000 de locuri de muncă în această perioadă în Uniunea Europeană, însă foarte multe dintre acestea erau contracte atipice. De asemenea, trebuie să ne întrebăm dacă aceste rezultate sunt cu adevărat consecința aplicării strategiei de la Lisabona. Și e foarte greu să răspunzi clar la această întrebare. Voi încerca să schițez un răspuns ceva mai târziu. Strategia de la Lisabona nu trebuie însă evaluată doar din perspectiva rezultatelor cantitative. Există și alte elemente care compun această strategie europeană. În primul rând, consecințele asupra politicilor naționale în domeniul ocupării. După cum spuneam, s-a instituit uh, metoda deschisă de coordonare în domeniul ocupării și în domeniul incluziunii sociale. Am analizat uh, situația în șapte țări tocmai din această perspectivă și trebuie spus că rezultatele sunt pozitive. Metoda deschisă de coordonare a permis o mai bună înțelegere a dificultăților cu care se confruntă statele membre. Fenomenele sunt mai bine înțelese acum pe plan administrativ și politic și uh, în felul acesta se dezvoltă treptat o viziune comună asupra reformelor care ar trebui uh, inițiate. Pentru că să nu uităm că politicile în domeniul ocupării rămân politici naționale și măsurile adoptate în cadrul strategiei de la Lisabona sunt măsuri pe care țările membre pot să le ia, însă nu sunt și obligate să le ia metoda deschisă de coordonare a fost uh, intens studiată de către experții din mediul universitar și din uh, mediul cercetării, din diverse unghiuri, pentru că era vorba despre un element cu totul și cu totul nou. Și studiile acestea arată că metoda deschisă de coordonare a permis apropierea metodelor de lucru aplicate în diferitele țări membre, chiar dacă, bineînțeles, că cu anumite limite. Această metodă deschisă de coordonare trebuie menținută la nivel european, însă nu vreau să insist prea mult asupra acestui aspect, pentru că următorul vorbitor se va referi la un studiu foarte precis tocmai pe acest uh, subiect. Câteva cuvinte despre ceva ce este mai puțin cunoscut. Strategia de la Lisabona nu se bazează doar pe bugetele naționale ale statelor membre. După cum știți, există un program care definește eforturile întreprinse de Uniunea Europeană pentru aplicarea reformelor. Se adoptă regulamente, directive și găsim aici alte elemente, cum este finanțarea. Finanțarea prin intermediul ultimelor uh, perspective financiare, 2007-2013. Finanțarea aceasta făcea parte din uh, programul supranațional. Este o altă posibilitate de aplicare a strategiei de la Lisabona. Statele membre sunt însărcinate cu aplicarea strategiei de la Lisabona, însă această strategie nu este însoțită și de un buget comunitar. Eforturile bugetare sunt făcute de statele membre, care se angajează să întreprindă o serie întreagă de reforme. Instrumentele financiare europene, cum este Fondul Social European, care Uh, se ocupă de politica de coeziune, instrumentele financiare comunitare au consolidat și au consolidat legăturile cu strategia de la Lisabona. Înainte, înainte de anul 2007 exista deja această legătură, însă începând cu anul 2007, Fondul Social European este strâns legat de strategia de la Lisabona pe plan legislativ. Și, în sfârșit, trebuie spus că Planul European de Relansare Economică se regăsește de asemenea în strategia de la Lisabona. Care sunt efectele strategiei? Asupra politicilor naționale de ocupare. Eh, care au fost consecințele acestor directive? Ei bine, în ultimii ani, Uniunea Europeană a rugat statele membre să reformeze aceste politici care privesc ocuparea și piața muncii. În general, putem spune că aceste țări respectă marile linii, liniile directoare generale ale Uniunii Europene. Sigur, că statele membre nu o să eh, o spună sau nu o să prezinte lucrurile așa atunci când eh, discută cu reprezentanții lor politici care eh, aplică strategia de la Lisabona, nu spun că deciziile pe care le luat sunt fructul de strategiei respective, dar analiza demonstrează că de fapt există o legătură strânsă între acesta și strategia de la Lisabona și directivele respective. În plus, Sigur că am putea să vorbim și despre reformarea pieței muncii în Germania sau în alte state. S-au creat anumite elemente, să spunem, uh, de flexibilitate și nu numai în Germania, cât și în alte state membre. Am putea spune așadar că influența strategiei de la Lisabona asupra politicilor și strategiilor naționale în domeniul ocupării este dublă. Și spun asta deoarece, în primul rând, au fost lansate noi dezbateri. Uh, politicile în acest domeniu au fost uh, rezultatele unei uh, reflexii avuto nella circostanza più recente meno delle difficoltà che ha incontrato. Certo, în momentul di crisi ar fi riuscit să depășească mai bine obstacolele. Sigur că există diferențe între țări. Lucru care era clar de la bun început. Dar datele care ne-au fost transmise confirmă această idee. Dacă voința politică a diverselor state membre eh, care a accentuat și a, a, a, îndep- a îndepărtat și mai mult statele membre există, e bine, atunci asupra acestei voințe politice trebuie să acționăm. Să facem ceea ce este important pentru Europa eh, din momentul în care în curând, o sperăm, vom reuși să depășim criza. Ei bine, Europa va avea nevoie mai mult ca oricând de un model pentru a fi într-adevăr competitivă și pentru asta va trebui să se bazeze pe o piatră unghiulară, o referință unică și anume calitatea producției europene și felul în care are loc această producție. Și asta deoarece țările care sunt uh, concurenții noștri pe plan mondial și-au făcut deja uh, opțiunea, alegerea. Și aceste țări uh, își vor îmbunătăți calitatea producției de mărfuri și de servicii. Așadar, noi nu putem să rămânem uh, la coadă și să întârziem la această întâlnire cu concurenții noștri. Trebuie să reluăm toate elementele strategiei de la Lisabona și să încercăm să recuperăm elementele pe care le-am pierdut pe drum fără însă să ne modificăm obiectivele. Or, aici uh, protecția socială este un lucru esențial, pentru că uh, ea face parte din modelul nostru uh, competitiv și concurențial. Trebuie, de asemenea, să mai consolidăm uh, sistemul de formare, începând cu școala primară, lucru care va permite ca calitatea învățământului să crească și uh, cetățenii europeni să aibă o identitate foarte clară. Va trebui să evităm orice fel de protecționism. Știind că piața trebuie să fie reglementată pentru a evita uh, apariția unor uh, monopoluri uh, pentru care se profilează deja anumite riscuri. Și, în fine, strategia de la Lisabona nu se poate referi doar la viața politică și instituțională. Sigur că este urgent să se întărească relațiile uh, și legăturile între Parlament și Comisie, dar strategia de la Lisabona se aplică dacă relațiile dintre partenerii sociali uh, sunt relații în uh, logice vis-a-vis -vis de obiectivele prezentate la Lisabona în 2000. Cred așadar că am ratat multe ocazii și că există o serie întreagă de elemente de care trebuie să ținem seama. Autonomia partenerilor sociali nu este pusă în discuție, trebuie însă ca relațiile să se adapteze acestor provocări, pentru că altfel ne vom confrunta cu dificultăți suplimentare. Mulțumesc, doamna Elizabeth Schröter, apoi uh, domnul Thomas Mann. Habe noch neben den Anmerkungen, die ich dann vielleicht noch zur sozialen Agenda machen. Vă mulțumesc. Aș dori să mă refer la agenda socială și la ocupare. Eu am uh, găsit un studiu foarte Uh, uh, că în acest uh, studiu totul e prezentat la modul foarte roz, indiferent de elementele negative care au apărut pe parcurs. Mă întreb dacă e din întâmplare că atunci când au, am înregistrat eșecuri, nu ar fi trebuit să venim cu repere de îmbunătățire de-a lungul anilor. Sau a fost pur și simplu o coincidență faptul că statele membre au făcut ce s-a convenit la nivel european. Sigur că am putea vorbi despre un paradox în această situație. Dar dacă ne uităm la studiu, nu putem să ne abținem să nu uh, observăm acest lucru. În fine, în legătură cu ocuparea, Uh, nu știu dacă ocuparea a fost neapărat mai uh, bună, Și cred că ar trebui să ne gândim la, ocuparea, la faptul că ocuparea în cadrul strategiei de la Lisabona nici măcar nu a fost luată în uh, considerare. Iar în al, acest studiu nu s-a spus nimic sau nu s-a evaluat nimic în legătură cu ocuparea, ceea ce mie nu mi se pare foarte bine. De ce nu am avut o strategie coerentă, ci am avut această strategie uh, disparată în ce privește ocuparea? Deci mă întreb care sunt consecințele Eh, concrete. Cred că mă întreb dacă nu ar fi trebuit să ne gândim la programe specifice pentru a încuraja ocuparea. Domnul eh, Thomas Mann acum și apoi eh, domnul De Rosas. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că doamna Schroeder a pus degetul pe radă, pe, pe, pe rană cum uh, s-a ajuns la aceste rezultate? Dacă uh, reușitele au fost doar fructul hazardului sau dacă statele membre au ales uh, doar programele de succes în Europa, mă întreb cum, dacă nu ar trebui să Uh, suprimăm competențele statelor membre. Nu, statele membre nu au dat dovadă de transparență, nu au uh, spus că ar dori să se uh, inspire din modelele altor state membre. Irlandezii au votat pozitiv, 67% au votat pentru. Unele, unele voci critice au spus că datorită crizei lumea a strâns uh, rândurile. Nu, nu putem spune că acest fenomen de solidarizare a avut loc doar datorită crizei. Nu, trebuie să recunoaștem că această solidaritate este omniprezentă. Însă trebuie să ne întrebăm unde este valoarea adăugată a Europei și aici e modelul social european. În multe țări acest model social uh, e ancorat în cultura națională. Sigur că există mai multe tipuri de model social european, dar există baza comună europeană. Și apoi mai avem și fondul social european, care ne permite să identificăm anumite grupuri țintă în care noi putem investi în mod Uh, în mod diferențiat. Este totuși e un progres foarte mare. În domeniul învățământului, de exemplu, cred că ar trebui să investim mai mult în calitate. Am încercat să procedăm astfel și am avut onoarea să fiu numit raportor pentru cadrul european al competențelor. Cred că trebuie să încurajăm toate statele membre să participe la acest proces de recunoaștere a diplomelor europene, dar trebuie să, înainte, în amonte, să definim uh, repere comune. Eu nu uh, vin cu o strategie, departe de mine această intenție. Eu am doar două întrebări pentru comisie. Mă întreb dacă nu ar trebui să vedem ce reprezintă ce a dus în planurile naționale de acțiune la rezultate concrete. Nu e nevoie de rezultate concrete în aceste planuri uh, naționale de acțiune. Și să vedem dacă o țară a putut să obțină rezultate concrete uh, copiind uh, exemplul altor țări. Și apoi ar trebui să inversăm modelul. Cred că rezultatele ar trebui aplicate unor grupuri ținte. Deci să vedem rezultatele și să le aplicăm să aplicăm metodologia la anumite grupuri ținte, să depășim uh, nivelul uh, discursurilor uh, și să ajungem la rezultate. Unii au spus că nu era vorba de strategia de la Lisabona, ci tragedia sau comedia de la Lisabona. Da, scena e aceeași, poate că partiturile, interpretarea e diferită, însă să nu ne gândim doar la actori, ci și la publicul care să participe la aceste lan comun și la el ne trebuie să ne gândim. Mulțumesc, domnul Proensias de Rosa, are acum cuvântul și apoi domnul Higgins. Domnul de Rosa sa. Vă mulțumesc, doamnă președinte. S-a spus că strategia de la Lisabona e o tragicomedie, de fapt. Mm, eu aș dori să uh, o asemăn cu piesa franceză Așteptându-l pe Godot a lui Beckett, în care oamenii așteptau uh, un fel de eveniment uh, supranatural care urma uh, să, aibă loc și care să rezolve toate problemele. Din păcate, de 10 ani, Godoul pe care îl așteptăm noi e mâna invizibilă a lui Adam Smith, care nu a reușit niciodată să intervină atât de masiv încât să ducă la eșecul economiei în totalitatea sa trebuie să vedem lucrurile în față. Nu uh, putem avea o strategie de la Lisabona dacă nu avem un plan de redresare uh, demn de acest uh, nume. E nevoie de un cadru pe zece ani și nu de un an sau doi. Și e nevoie și de investiții substanțiale. Trebuie să depășim, depășim acest concept conform căruia competiția trebuie să ne guverneze, trebuie să introducem sustenabilitatea, ce spunea și ETUC. Trebuie să introducem sustenabilitatea în toate domeniile, nu numai în protecția protecția mediului, ci și în uh, economie, în ocupare, în cadrul uh, educației, universităților noastre și așa mai departe. Însă trebuie să abordăm acest lucru din perspectiva sustenabilității, a durabilității și nu doar al competiției. Sigur că competiția este necesară, însă am fost dezamăgit puțin de contribuția din partea asociației uh, din partea um, afacerilor. Se pare că nu există alte idei noi decât uh, aceste uh, devize din ultimii 10 ani. Flexisecuritatea nu este panaceul pentru ocupare sau nu face nici măcar ca ocuparea să, vină, să devină atractivă. Nu, noi trebuie să ne asigurăm că oamenii trec de la locațiile de șomaj în câmpul muncii și nu că sunt atrași în această capcană a sărăciei Cred că trebuie să facem acest pas important. Trebuie să uh, recunoaștem și că încercăm să facem imposibilul sau aproape imposibilul. Încercăm să coordonăm acțiunile de ocupare și politicile sociale ale statelor membre când, de fapt, ele nu ne permit să facem acest lucru la nivel european. Încercăm să avem un același calapot pentru toți la nivel european. Deci uh, și statele membre trebuie să, devi, să dea dovadă de realism. Guvernele uh, trebuie să recunoască că ne aflăm în to toiul acestei crize economice care nu poate fi uh, soluționată cu vechile formule. Nu se poate. Sigur că Trebuie să avem servicii de sănătate de calitate și să asigurăm educație, învățământ uh, de la grădiniță uh, până la uh, facultate și apoi formare pe tot parcursul vieții. Flexică securitate, eu n-am nicio problemă cu acest principiu. Însă, faptul că se pune doar accentul pe flexibilitate nu mă satisface, pentru că flexibilitatea aduce oamenii la disperare, pentru că trebuie să lucreze, să facă ore suplimentare, aduce nesiguranță la locuri de muncă pentru ei, pentru familie, pentru casele lor, uh, creditele ipotecare și așa mai departe. Oamenii ajung într-o situație de disperare și trebuie să renunțăm la această idee că există un conflict uh, în societatea în care trăim între cei care uh, o muncesc și cei care doresc să facă beneficii de pe urma celor care muncesc și că drepturile unora depășesc drepturile celorlalți. Trebuie să rezolvăm această dilemă. Însă, așa cum spuneam, calitatea comisiei pe care vom alege la uh, sfârșitul acestui an, uh, calitatea de lider al acestei uh, comisii, de asemenea leadership-ul statelor membre în ce privește redresarea, integrarea acestor planuri de redresare economică la nivel național și și puterea pe care Parlamentul și comisia noastră, competențele pe care le primesc, iată, toate aceste aspecte sunt foarte importante. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani și să spunem că, iată, bifăm asta, bifăm asta, nu, nu rezolvă problemele. Mulțumesc. Domnul Joe Higgins are acum cuvântul și apoi doamna Sarisaia. Domnul Higgins. Eh, chairwoman. Mulțumesc, doamnă președinte. Sincer vorbind, cei care spun că strategia de la Lisabona este un succes, cred că trăiesc, de fapt, pe o altă planetă și nu pe cea pe care trăim noi. Dacă am auzit bine, unul dintre succesele subliniate au fost statele baltice. Or, economia acestor țări este într-o stare de implozie chiar în acest moment. Letonia, Estonia și Lituania Uh, au uh, niște economii care s-au redus cu 15 uh, până la 20% în cel de-al doilea trimestru. Deci, strategia de la Lisabona se bazează pe o concurență esențială și societatea, practic, este victima acestei uh, situații. Ne pregătește drumul la fundul abisului. Logica strategiei de la Lisabona este uh, bazată pe niște corporații multinaționale, ca și Dell, care dau afară uh, mii de, de oameni uh, Uh, dintr-un stat membru, după care uh, delocalizează într-un alt uh, stat membru și lucrătorii din Irlanda, de fapt, i-au pregătit, i-au ucenicit pe cei de dincolo. Și în felul acesta se permite ca unii să fie azmuțiți împotriva celorlalți. Vorbesc și de lucrătorii polonezi, care trebuie să fie foarte atenți. Pentru că în momentul în care uh, Dell va găsi o forță de muncă și mai ieftină, va părăsi Polonia, la fel cum a făcut și cu Irlanda. Doamnă președinte, am, uh, s-a vorbit despre tragicomedie, tragedie, comedie. comedie Eh, dar ce vă, suntem eh, pe terenul teatrului absurdului. În momentul în care președintele Baros a ajuns în Irlanda acum câteva săptămâni, am eh, avut 15 milioane de, de euro care au fost alocați pentru reformarea lucrătorilor. Problema esențială și uh, cauza acestor uh, creșterea prețelor este privatizarea și dereglementarea, liberalizarea, care reprezintă rezultatul logic al strategiei de la Lisabona, adică chiar acele politici care au dus la prăbușirea economiilor mondiale la ora actuală. În Europa, 21 de milioane de oameni nu au loc de muncă, 5 uh, milioane într-un singur an și, în fine, doamnă președinte, în ceea ce privește uh, includerea socială, uh, nu, uh, nimic nu, uh, nu produce excluderea socială mai mult decât șomajul. Și strategia de la Lisabona, în anumite situații, adâncește problema și nu soluția. Cred că este timpul ca mișcarea sindicală europeană să-și depășească această stare de fascinație față de, de piețe Eh, și să reprezinte lucrătorii din Irlanda în Polonia pentru a eh, contesta această, această eh, politică. Avem nevoie de o societate care să beneficieze și asta înseamnă să conteste și să pună sub semnul întrebării înseși bazele capitalismului. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Sara și apoi Domnul Popacis. Doamna Sares. Mulțumesc, doamnă președinte. Oricare ar fi părțile care intervin, avem uh, impresia că auzim uh, un uh, semnal de alarmă care ne atrage atenția asupra aspectelor concrete. Se pare că strategia de la Lisabona ne arată că din punct de vedere al textului, este foarte bine. S-a spus însă că, din punct de vedere economic, e bine, știm cu toții care au fost rezultatele. Ceea ce ne trebuie, de fapt, este o analiză amplă și profundă a modificărilor și transformărilor prezente și viitoare pe piețele importante. S-a menționat mediul, economia verde și mai departe. Ei bine, cum vor afecta toate acestea piețele muncii, modificările și progresele tehnologice, îmbătrânirea populației în Europa? Ce influență va avea ea? Deci cum se vor lega toate acestea și care vor fi rezultatele asupra pieței muncii? Care sunt locurile de muncă care vor dispărea cu totul? Și atunci, unde unde uh, se mai află șansele Europei. Uh, colega din Finlanda a menționat pe bună dreptate uh, incidența pe care cunoștințele și cunoașterea o au. Într-adevăr, un lucru important și la care trebuie să fim atenți, pentru că astăzi China, India și alte țări sunt pe cale să depășească Europa în ceea ce privește acest aspect al cunoașterii. Valoarea adăugată pe care o au cetățenii europeni și ceea ce așteaptă ei de la Uniunea Europeană și de la această strategie de la Lisabona, ei bine, este tocmai ceea ce aduce libera circulație a lucrătorilor, provocările pe care le creează și felul în care vom ști și noi să răspundem preocupărilor acestei mâini de lucru mobile în Europa. Cum vom răspunde, de exemplu, provocărilor legate de condițiile de lucru care prevalează într-un stat membru uh, și care sunt diferite față de cele din celălalt stat membru? Cum să facem să evităm denaturarea concurenței? Mă gândesc, de exemplu, la cei care doresc să observ, să respecte folosește cu strictețe uh, clauzele contractelor colective de muncă. Și cred că aici Europa poate să aducă o valoare adăugată. Mulțumesc. Domnul Constantinos Utakis și apoi doamna uh, Turinen. Mm. O să dau cuvântul domnului uh, Rodriguez Cred că fiecare are uh, dreptul să se exprime uh, liber, uh, respectând totuși și timpul alocat. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu studiul uh, prezentat și spusele celorlalți uh, parteneri sociali, aș zice că într-un moment în care nivelul șomajului este atât de ridicat și în care avem atât de mulți concetățeni care trăiesc sub pragul uh, de sărăcie, e bine, constatăm că acest scenariu ne preocupă din ce în ce mai tare, în special în legătură cu șomajul și lipsa creării noilor locuri de muncă uh, într-o situație de criză financiară care devine, iată, o adevărată criză socială. Dacă vorbim de modelul social european, eu aș spune că ceea ce ne trebuie nouă este un nou context bazat pe coeziune. Trebuie să lucrăm împreună cu societatea civilă pentru a găsi un nou program social și a permite adoptarea unor planuri de acțiune naționale. Cu alte cuvinte, uh, să mergem dincolo de politicile europene. Cred că trebuie să definim o orientare uh, bazându-ne, în primul rând, pe coeziune. Pentru că, dacă uh, ne dorim cu adevărat, să reușim să atingem și să îndeplinim aceste obiective ale uh, tratatului de la Lisabona. Deplina ocupare nu cade din cer, din potrivă, este un obiectiv uh, și un lucru de care s-a ținut întotdeauna seama, dar care nu poate fi analizat decât în combinație cu coeziunea socială. Ori aici, guvernele naționale au un rol esențial pe care trebuie să-l joace. Nu trebuie însă să uităm nici monitorizarea negocierilor cu partenerii sociali pentru a asigura cea mai mare eficacitate și participarea activă a acestor parteneri sociali, care trebuie să devină o adevărată condiție prealabilă pentru ca în acest fel să putem da naștere unei uh, guvernanțe mai democratice. Un lucru care nu s-a făcut până în prezent. Și uh, știm care sunt rezultatele nu au fost, uh, nu s-a ținut seama de toți factorii și, în consecință, iată, constatăm că politica socială uh, este subiectivă, să spunem, uh, și se caracterizează prin o mare birocrație într-o serie de state membre. De aceea, cred că trebuie să reflectăm mai mult la această metodă deschisă de coordonare, punând accentul pe coerență și încercând să punem capăt, odată pentru totdeauna, inegalităților. Mulțumesc. Doamna Fiorena. Mulțumesc. Se pare că uh, voi vorbi în engleză, dar sper să mă descurc. Sunt de acord cu ce, ceea ce s-a spus până acum în legătură cu uh, rezultatele sau lipsa rezultatelor. Și cred că uh, noi, lucrătorii din Europa, așteptăm în continuare Europa socială. Dacă uh, ne uităm și vedem ce s-a întâmplat. Începând cu 2000, lucrurile nu au mers spre bine. Uh, inegalitățile au crescut, uh, a apărut uh, un concept, să zicem, american, săracii care lucrează, avem probleme legate de precaritatea salariilor și a locurilor de muncă și acum avem și această criză care crește șomajul. Cred că de aceea trebuie să pornim de la sinceritate în legătură cu starea Europei, care, după părerea mea, nu e prea grozavă la ora actuală, în special a Europei sociale. De aceea doresc să subliniez, în primul rând, elementele cele mai delicate, și anume, primul, că trebuie să ne asigurăm că această reformulare nu trebuie să rămână pe hârtie. Trebuie să ajungem la fapte și la rezultate. Trebuie să combinăm această strategie cu legislația concretă din statele membre și la nivel european, poate cu obiective obligatorii, nu știu, pentru a face într-adevăr ca strategia de la Lisabona să producă rezultate. În al doilea rând este vorba ca să punem în dezbatere fondul cum și unde vom crea locuri de muncă în viitor, care sunt domeniile de creștere. În al treilea rând, Trebuie să găsim noi metode pentru a include partenerii sociali și pentru a susține uh, munca. Pentru că ei sunt foarte, foarte importanți și nu ne putem lipsi de ei. Ultimul, pardon, cel de-al patrulea, spune vorbitoarea, în comisia noastră și sper că uh, poate și colegii vor putea să contribuie aici, să vină cu idei, cu privire la felul în care în comisia noastră poate să contribuie pe marginea acestei teme pentru a îmbunătăți uh, strategia. Ehm, Laura actuală eu nu prea văd uh, prea bine care ar putea fi rolul nostru în continuare pe această temă, dar aștept uh, contribuția colegilor. Mulțumesc, o să vă răspund pe această temă, dar în primul rând doresc să-i dau cuvântul doamnei Danuta. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Rodriguez ne-a spus că strategia de la Lisabona este, nu este strâns legată de bugetul european. E dar iată că, la ora actuală, în Parlamentul European se vorbește despre perspectivele financiare dincolo de 2014. Ar fi posibil în viitor să se stabilească o legătură mai strânsă între fondurile comunitare și strategia de la Lisabona? De exemplu, pentru 2020 și nu mă gândesc doar la noile state membre, ci la toate statele membre ale Uniunii. Deci o legătură bugetară uh, consolidată care ar putea să încurajeze statele membre să pună în aplicare obiectivele și care ar face presiuni uh, suplimentare asupra guvernelor care altfel ar fi obligate să pună în aplicare strategia. O altă întrebare. Nu ne-am putea gândi la un forum de bune practici cu privire la punerea în aplicare a strategiei? Pentru că dacă există astfel de, de practici, am putea să le punem la oaltă într-un forum iar dacă nu există, eh, poate că ar fi o idee bună pentru a face promovarea acestei strategii în diversele state membre. Eh, și, în al treilea rând, doresc să spun că susțin spusele eh, antevorbitorului meu. Mulțumesc. Vreau să vă spun că în acest moment este greu să răspundem la întrebarea cum va putea comisia noastră concret uh, să contribuie și să se asocieze la buna punere în aplicare a strategiei, uh, strategie care va trebui renoită, modificată în mod evident. Mă scuzați, vor, mă adresez doamnei Turenon și nu pot să o văd. Mm. Mulțumesc! Așadar, în prezent nu știm uh, în ce condiții Parlamentul în ansamblu său va contribui la urmarea acestui uh, proces și care va fi propunerea Comisiei peste câteva săptămâni. Mm, din acel moment vom reflecta. Și e sigur că obiectivul este acela de a avea, în 2010, de a adopta etapa următoare. Fiți însă siguri că eu însă uh, și membrii biroului și coordonatorii uh, doresc foarte mult să uh, facă vocea comisiei noastre auzită și să ne implicăm la toate procedurile din acest domeniu. Am întrebări telegrafice pentru domnul Rodriguez. Uh, trebuie, trebuie să, mai, să facem ceva, să putem salva această metodă deschisă de coordonare? Sau să recunoaștem pur și simplu că între tragedie și comedie nu am reușit să găsim piatra filozofală și că trebuie ca uh, să recurgem la metodele, să spunem, mai clasice comunitare, inclusiv prin recurgerea la bugetul comunitar. A doua întrebare. Uh, Parlamentul eh, este foarte important eh, în, și când e vorba de marile linii directoare integrate și ne dăm seama că pentru multe state membre este vorba de, în primul rând, de un exercițiu academic care facem uh, plăcere Parlamentului, dar care nu are consecințe directe asupra strategiei ca atare. Deci, ce poate să propună Parlamentul pentru ca acest, aceste lucrări inteligente pe care le facem să fie mai bine luate în seamă? Cea de-a treia întrebare privește flexisecuritatea. Acum vreun an era tare la modă acest cuvânt dar în situația de astăzi, în care avem criza uh, și șomajul, am depășit puțin acest concept de flexi-securitate. Sigur că putem să continuăm uh, să vorbim despre acest concept, dar mă întreb dacă nu a venit momentul în care miza ar fi să păstrăm locurile uh, de muncă astfel încât oamenii să nu părăsească piața muncii pentru că condițiile pieței muncii nu permit la ora actuală această flexisecuritate, având în vedere nivelul uh, șomajului la care am ajuns. Și în fine, ultima întrebare. După părerea mea, metoda deschisă de coordonare este uh, poate prea blândă. Pentru mine însă, revizia din 2005 a agravat situația deoarece a dezechilibrat întregul proces. De aceea, foarte onest și fără să vorbim prea mult, sunteți de acord cu această constatare, și anume că revizia din 2005 a dezechilibrat și a contribuit sau nu a permis să facem uh, corecțiile necesare. Uh, Eh, îmi cer scuze, au existat 14 intervenții și eh, nu aveți decât 5 minute ca să răspundeți. Puteți să vă alegeți întrebările la care doriți să răspundeți, dar eh, sigur că în momentul în care ne exprimăm aici cu toții și venim cu idei, De aceea uh, vă rog să fiți uh, succint și cuprinzător. Aveți cuvântul. 5 minute dan para lo dan. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. O să încerc să răspund cât se poate de repede la întrebări. Domnule Cercas, mi-e greu să răspund la întrebarea dumneavoastră. Nu putem face un clasament cu statele membre. Uh, nu putem să spunem că, iată, avem uh, state care au uh, atins obiectivele în ce privește ocuparea și altele care au urmărit cu mai puțin entuziasm atingerea acestor obiective. În cadrul studiului nostru ne-am dat seama că planurile naționale de acțiune au fost pe primul plan și în funcție de politicile naționale privind ocuparea, în funcție de situația de pe piața muncii, statele membre respective au ținut cont mai mult sau mai puțin de uh, sugestiile din strategia de la Lisabona privind uh, ocuparea. Aici uh, caricaturizez puțin. Aș putea să vă dau însă un, un exemplu. În 2005, în planurile naționale de acțiune, se punea mai puțin accentul pe coordonarea politicilor active și puține, se punea mai puțin uh, accentul pe ocuparea, pe accesul la piața muncii și uh, era vorba mai ales de Europa cu 15 state membre. Să nu uităm că e vorba de statele care erau vizate de, direct de uh, strategia de la Lisabona. După 2005, uh, situația s-a schimbat foarte mult. Această flexibilitate e folosită uh, în mod uh, abuziv în anumite state membre care optează mai mult pentru flexibilitate decât pentru uh, securitate. Însă mesajul pe care aș dori să îl transmit e că impactul crizei economice, cel puțin deocamdată, e foarte negativ. Uh, și aici mă gândesc la viitorul uh, reformelor noastre. Trebuie să ne gândim la uh, revizuirea uh, strategiei. S-a mai pus și o întrebare legată de calitatea muncii și calitatea ocupării. E adevărat că s-au creat foarte multe locuri de muncă, mai ales între 2005 și 2007, însă în prezent constatăm că 17% din lucrătorii europeni câștigă lunar mai puțin de 60% din uh, media salariilor uh, naționale. Deci e vorba de lucrători săraci, așa cum au spus uh, anumiți parlamentari. Deci, iată, mai avem foarte multe de făcut în domeniul remunerării, al avantajelor care decurg din prestarea unor servicii. Uh, să nu uităm că deviza în 2005 era mai multe și mai bune locuri de muncă. Ori aceste mai multe și mai bune locuri de muncă nu au fost create. Nu am, consta, nu am uh, constatat că ar fi mai multe locuri uh, de multă muncă de calitate. Mi-a mai fost pusă o întrebare legată de aplicarea concretă a strategiei de la Lisabona și unii au spus că statele membre au lucrat puțin haotic. Nu, eu aș spune că fiecare stat membru a avut un program național și a aplicat strategia de la Lisabona în măsura în care situația națională le permitea. Să nu uităm că termenele au fost foarte uh, îndelungi, șapte, opt luni. Uh, însă, dacă ne uităm la rezultatele concrete uh, ale unor state membre, trebuie să recunoaștem că aceste rezultate bune au fost înregistrate chiar dinainte, ceea ce înseamnă că anumite elemente au avut uh, un impact dincolo de strategia de la Lisabona. Însă uh, e foarte importantă și voința politică și am fost întrebat dacă putem obliga statele membre uh, să facă ceva. Nu, e o metodă pe care noi nu o aplicăm. Această identificare a vinovatului nu a fost reținută ca o metodă viabilă. Însă nu știm în ce măsură unele politici pot da rezultate într-un stat membru sau nu. În orice caz, deci, identificarea vinovaților nu poate fi o metodă. În orice caz, în viitoarea strategie de la Lisabona, uh, am putea include o metodă prin care să evaluăm dacă statele membre și-au respectat promisiunile, să fie vorba de un sistem general, sigur, nu să publicăm o listă cu codașii, dar să avem totuși un grafic, de exemplu, cu anumite performanțe, anumiți uh, indici care să nu uh, stabilească premianții sau codașii, dar care să ne furnizeze informații în legătură cu uh, termenele în care obiectivele au fost atinse. Să nu uităm că avem deci aceste obiective comune pentru 2010 și pentru anii următori, însă cred că ar trebui să avem și termene de atingere a rezultatelor diferite pe țări, pentru că și punctele de plecare sunt diferite. În anumite țări rata ocupării este de 25%, în alte țări rata șomajului este de 58%. Încerc să răspund la toate întrebările, doamnă președinte. Metoda deschisă de coordonare este, din punctul meu de vedere, cea mai bună și e unul dintre elementele care ne-a arătat că are dezavantaje, dar că ne și permite să cooperăm împreună. E vorba de cooperare între statele membre. Uh, se spune că nu au fost prea multe schimburi, însă în urma studiilor efectuate de către noi am ajuns la concluzia că totuși statele membre au uh, învățat și din, uh, au tras învățăminte și din experiența celorlalte state membre. Să nu uităm că nu suntem decât la începutul acestei, acestei strategii și această metodă deschisă de coordonare a fost întotdeauna văzută ca fiind ceva foarte ambițios. Această flexi-securitate reprezintă modelul uh, modelul prin excelență al ocupării astăzi. Să nu uităm că e vorba de piețe ale muncii în plină tranziție. Însă Consiliul a recunoscut uh, un aspect uh, și Parlamentul a, adoptat un uh, raport în acest sens. Putem depăși criza, însă cu condiția ca această această metodă deschisă de coordonare și flexi securitate să fie folosite în mod judicios. Flexisecuritatea e un concept suficient de vast pentru a permite uh, și uh, erori și consecințe nedorite. Deci cred că pentru viitoarea strategie ar trebui să avem uh, sisteme de monitorizare, de supraveghere, efectuate de către organisme independente, pentru a ne asigura că principiul de flexisecuritate este folosit în funcție de caracteristicile, specificitățile politicii naționale și în funcție de politicile naționale de ocupare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc! Îmi dau seama că nu ați putut uh, răspunde la toate întrebările, însă până la urmă acesta a fost uh, și, aceasta a fost și provocarea acestei dezbateri pe care, iată, o vom uh, continua. Din punctul meu de vedere, acest schimb de vedere a fost fructuos. Din câte am înțeles, v-ați angajat să ne transmiteți rezultatele studiului efectuat în luna octombrie și, după cum ați putut uh, constata, deputații noștri ar dori să poată avea acces la acest uh, studiu. Secretariatul vă va distribui o copie a studiului care a fost prezentat, însă ne-am dorit ca în timp uh, util să primim textul acestui studiu. Ajungem la al doilea studiu pe care îl vom dezbate astăzi. E vorba de un studiu efectuate în cadrul acestui proces de reflexie global cu privire la consecințele strategiei de la Lisabona. De această dată ne vom axa asupra cooperării în Uniunea Europeană în domeniul incluziunii sociale. În cadrul dezbaterii noastre vor lua cuvântul doamna Chiara, Chiara Crepaldi, Uh, din partea Institutului de Cercetări Sociale, care ne va prezenta acest studiu, și apoi reprezentanții din partea ONG-urilor vor lua și ei cuvântul. Doamna Crepaldi, vă rog să nu urmați exemplul antevorbitorului dumneavoastră, ci să respectați uh, timpul alocat de un sfert de oră pentru, ca, uh, pentru a putea organiza mai bine dezbaterea sesiunea de întrebări-răspunsuri. Însă aveți cuvântul pentru un sfert de oră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să prezint elementele care reies dintr-un studiu numit Cooperarea Europeană în domeniul incluziunii sociale. Am fost solicitat să studiem evoluția metodei uh, deschise de coordonare din anul 2000 iar dezbaterea și dezbaterea universitară care a uh, permis evoluția acestui proces, rolul Parlamentului European și uh, evoluția sa viitoare, interacțiunea acestei măsuri deschise de coordonare cu alte politici și instrumente europene, rolul părților implicate și al societății civile în general în acest proces, iar în concluzie am fost solicitați să prezentăm care ar fi punctele forte și punctele slabe, uh, oportunitățile și limitele pentru Parlamentul European pentru a-și consolida implicarea în acest, în acest proces. Deci, în prezentarea mea o să mă axez mai mult pe punctele forte, punctele slabe și pe eventuale propuneri în acest sens. Însă vă rog să nu uitați că este vorba doar de o primă prezentare a rezultatelor pe care noi le-am uh, studiat să vedem cum metoda deschisă de coordonare uh, e legată de strategia de la Lisabona. În martie 2000, uh, șefii de stat și de guverne s-au angajat să aibă un, deci, un impact decisiv în ce privește reducerea sărăciei până în 2010. Au solicitat Consiliului să instituie obiective și să identifice politici pentru a combate excluziunea socială care ar trebui să se bazeze pe metoda deschisă de coordonare, care combină planurile naționale de acțiune și rapoarte întocmite de către Consiliul European și de către Comisie. Uh, de atunci, uh, această metodă a evoluat foarte mult, atât în uh, ce privește obiectivele, Uh, țintele și uh, indicatorii și uh, studiul nostru prezintă mai multe observații în acest sens. Între 2003 și 2005, procesele care vizează incluzia Uniunea Socială și pensiunile împreună cu cooperarea în domeniul asigurărilor de sănătate au fost combinate cu această metodă deschisă de coordonare. Procesul acoperă, de fapt, trei sectoare, incluziunea socială, protecția socială și uh, îngrijirile de sănătate, îngrijirile de sănătate pe termen scurt, uh, lung. Parlamentul European s-a axat mai mult, sau studiul nostru s-a axat pe uh, latura incluziune socială, în care implicarea societății civile este foarte relevantă. Pentru a vedea care sunt punctele forte și punctele slabe ale acestui uh, proces, am identificat două abordări diferite. Una se referă la schimbările procedurale în domeniul guvernanței și a procesului de luare a deciziilor. Deci studiem impactul în ce privește procedurile și guvernanța. Cea de-a doua abordare evaluează schimbările principale care au apărut în uh, prioritățile naționale. Deci încercăm să vedem ce impact acest proces l-a avut în uh, ce privește uh, aspectele acoperite. Haideți să vedem care sunt punctele forte în, în ce privește procedurile și guvernanța. Analizele și studiile pe care le-am consultat au uh, zugrăvit uh, o situație pozitivă care au scos în evidență impactul pozitiv la nivel național în cadrul unor state membre. Haideți să vedem o serie dintre acestea. Multe state membre au început să propună strategii uh, și planuri de acțiune mai integrate în conformitate cu metoda deschisă de coordonare. Această metodă deschisă de coordonare a permis unor state membre să ajungă la o mai bună coordonare a politicilor în diverse sectoare și la diverse niveluri de guvernare. Dezvoltarea unor indicatori comuni a permis o analiză mai cuprinzătoare a situației în legătură cu protecția socială și cu incluziunea socială, atât la nivel european cât și la nivel, europe, la nivel național. Tot în ce privește procedurile și guvernanță, punctele forte pe care le-am uh, constatat în dezbaterea pe care am uh, evaluat-o, e vorba de un instrument potrivit pentru a răspunde îngrijorărilor europene comune, ținând cont însă și de diversitățile naționale. Asigură o coordonare orizontală mai bună și o integrare transsectorială a unor politici interdependente și a unei coordonări verticale între nivelul uh, Uh, uh, național, european, regional și câteodată și local. Sporește și implicarea unor uh, actori nestatali în politicile interne, ducând la consolidarea structurilor de consultare și de participare și are și o influență pozitivă în ce privește procesul de uh, învățare din experiențe reciproce. Um, in, this, in particular, uh, to, um, on this point, on... În ceea ce privește învățarea din experiența celuilalt, a crescut participarea actorilor non-guvernamentali, implicarea partenerilor sociali și a organizațiilor din uh, societatea civilă în uh, monitorizarea și evaluarea la nivel național și uneori subnațional. Însă rămâne un punct slab al acestui proces, pentru că nu s-a dezvoltat suficient acest uh, potențial. Trecem acum la deficiențe. Efectele metodei deschise de coordonare rămân slabe în ceea ce privește învățarea directă. Există puține exemple de transferuri de politici dintr-o țară în alta. De, de asemenea, actorii birocratici joacă un rol dominant atât la nivel european cât și la nivel național. Am observat de asemenea că există o integrare slabă în uh, procesul de elaborare a politicilor la nivel uh, național. Multe studii s-au concentrat asupra acestui din urmă aspect. Nu există resurse financiare ad hoc pentru a susține procesul, chiar dacă există o evoluție clară în ceea ce privește fondurile sociale pentru anul 2007, anii 2007-2013. puncte tare acum. Metoda deschisă de coordonare am schimbat uh, modalitățile de elaborare a politicilor, introducând concepte și categorii europene, flexicuritatea, uh, includerea activă și uh, participarea la piața muncii la vârste înaintate. De asemenea, uh, au fost preluate exemple din alte state și în felul acesta s-au evitat politici contraproductive cum este pensionarea anticipată. Un alt uh, element pozitiv. S-au constatat schimbări în ceea ce privește prioritățile politice pentru reforme pe plan național. S-au introdus noi priorități pe agenda politică națională, excluderea socială și uh, sărăcia copiilor, de exemplu. De asemenea, au crescut eforturile pentru a recunoaște probleme cum ar fi reforma pensiilor, uh, ieșirea de pe piața muncii prea devreme, integrarea imigranților și altele. O evaluare preliminară a acestor experiențe arată că metoda a reușit să ducă la o mai bună înțelegere a problemelor și a permis statelor membre să ia cunoștință de provocările care trebuie depășite pentru a se atinge obiectivele comune. Există însă și deficiențe în ceea ce privește aspectele politice. Această metodă este prea slabă pentru a aduce la rezultate convingătoare, aceasta și datorită absenței instrumentelor legislative și financiare necesare pentru a lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale la nivel local. De asemenea, nu se integrează strategiile europene în politica națională și de asemenea cu planurile naționale. Aceste planuri și rapoarte nu fac decât să legitimeze reformele deja întreprinse. Planurile naționale au fost descrise drept niște exerciții pur administrative și nu demonstrează angajamentul în uh, anumite probleme politice. Există și aspecte care au fost interpretate uneori drept pozitive, alteori negative. După părerea mea, această metodă are un potențial important și acest lucru s-a remarcat în studii, însă în multe cazuri potențialul acesta nu s-a atins în uh, procesul de elaborare a politicilor. Și vom veni și cu propuneri pentru a atinge mai bine acest potențial. Câteva cuvinte în ceea ce privește rolul Parlamentului European. Metoda deschisă de coordonare este în general criticată pentru că nu are o fundație democratică, pe de o parte, și pe de altă parte pentru că nu conferă Parlamentului European un rol instituționalizat. De asemenea, implicarea Parlamentelor Naționale pare a fi uh, limitată în majoritatea statelor membre. În raportul final ne, conf- ne uh, concentrăm asupra rolului oficial și asupra rolului potențial pe care l-ar putea juca Parlamentul European, însă în continuare facem numai unele propuneri. Din punct de vedere judiciar și uh, juridic, participarea Parlamentului European este limitată. Parlamentul European este doar consultat sau menținut la curent în uh, această metodă deschisă de coordonare. Însă nu așa s-au petrecut lucrurile și în fapt. În uh, fosta legislatură, Parlamentul European a încercat să își uh, crească rolul și să aibă un rol mai important în protecția socială, incluziunea socială, îngrijirea de sănătate și îngrijirea pe termen lung. A adoptat rezoluții și am încercat să ne concentrăm asupra principalelor subiecte ale acestor rezoluții. Rezoluțiile au uh, susținut întotdeauna dimensiunea socială europeană și au cerut uh, o acțiune mai importantă a comunității în uh, sfera socială. Care ar putea fi rolul Parlamentului European pe viitor? Lucrăm cu experții pentru a vedea în ce măsură Parlamentul a reușit să își folosească competențele actuale pentru a contribui la o mai bună cooperare în Uniunea Europeană în acest domeniu și, de asemenea, pentru a vedea cum ar putea Parlamentul să își sporească participarea în acest proces, atât în uh, contextul instituțional actual, cât și pe viitor. Încă se mai poartă discuții pe acest uh, subiect. Aș vrea să prezint o serie de propuneri pentru a îmbunătăți principalele elemente ale metodei deschise de coordonare. Dezbaterile academice și evaluările comisiei oferă câteva piste de reflexie în ceea ce privește consolidarea acestei metode. În primul rând, consolidarea coordonării și interacțiunii verticale la nivel național, precum și coordonarea orizontală între politici. De asemenea, îmbunătățirea cooperării cu alte comisii sau grupuri la nivel înalt. Sunt numai sugestii pentru că e foarte greu să dezvolți toate aceste puncte în 15 minute, însă în studii veți putea avea uh, acces la uh, aceste puncte dezvoltate. Să se îmbunătățească învățarea din experiența celuilalt în zonele care afectează statele membre cel mai mult. De asemenea, să se efectueze studii și să se colecteze date pentru a îmbunătăți procesul de elaborare a politicilor, să se sporească diseminarea informațiilor și să se sporească vizibilitatea politică a acestei metode. Publicarea, diseminarea mesajelor cheie ar permite creșterea vizibilității procesului, precum și uh, creșterea vizibilității strategiei prin intermediul dezbaterilor parlamentare pe plan național, prin intermediul campaniilor media, precum și prin uh, procesele de guvernanță transparente. Să se susțină o interacțiune dinamică între strategia pentru incluziunea socială și fondurile structurale. Și uh, calea este deja deschisă din acest punct de vedere. Și, în sfârșit, să se eficientizeze cadrul acestei metode de coordonare. Statele membre ar trebui să ofere informații în ceea ce privește coordonarea celor trei piloni ai metodei. De asemenea, să se consolideze guvernarea prin uh, implicarea societății civile, prin uh, monitorizarea aplicării uh, rapoartelor strategice în statele membre și prin introducerea indicatorilor cu privire la participare. Mulțumesc foarte mult. Sunt sigură că vor fi foarte multe întrebări. Însă o rog mai întâi pe Sharon Jones, care este coordonator politic pentru rețeaua de luptă împotriva sărăciei, să ia cuvântul. Are circa șapte minute la dispoziție. Mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Am vrut să contribuim la prima parte a dezbaterei și voi uh, prezenta câteva slide-uri. Este foarte greu pentru noi să vorbim despre metoda deschisă de coordonare socială fără să vorbim despre strategia de la Lisabona în general, pentru că obiectivul strategiei de la Lisabona era în mod clar sporirea coeziunii sociale și metoda deschisă de coordonare se înscrie așadar în mod direct în strategia de la Lisabona. Cine este platforma socială? O alianță de organizații ale societății civile care luptă pentru democrația participativă. Este alcătuită din 42 de rețele și rețele de ONG-uri. A fost înființată în 1995 și își propune să se asigure că politicile europene sunt uh, elaborate în parteneriat cu persoanele pe care le afectează. Practic să se îmbunătățească viața cetățenilor europeni. Trec foarte rapid peste aceste slide-uri. Am uh, inițiat uh, o campanie cu privire la agenda de după 2010 este esențial să lucrăm cu ONG-urile, cu organizațiile de mediu. Am, uh, ne-am întâlnit de asemenea cu președintele Barroso și cu factorii de decizie cheie în acest domeniu. Și am vrea să vă dăm câteva exemple. Strategia de la Lisabona nu a funcționat din punctul de vedere al acestor organizații, nu și-a atins obiectivele și provocările sunt clare schimbările climatice, sărăcia, excluziunea socială. 79 de milioane de persoane trăiesc în sărăcie. De asemenea, dereglementarea a înrăutățit uh, situația. Însă există un potențial pozitiv. Nu am timp să intru în detalii și e păcat pentru că avem un uh, manifest foarte detaliat care a fost elaborat cu organizațiile cheie și care este împărțit în șase capitole, 17 propuneri și peste 100 de recomandări concrete. Este vorba despre cum să punem în centrul atenției oamenii și planeta, cum să sporim uh, coeziunea socială și durabilitatea. Și aceasta prin mai multe capitole, un model economic real este unul dintre aceste capitole, cum putem uh, uh, menține ecosistemele prin reducerea consumului, societăți inclusive, promovarea locurilor de muncă, democrația și responsabilitatea globală. Și facem propuneri detaliate în toate aceste domenii și sper că veți avea timp să vă uitați la aceste propuneri. Suntem dispuși uh, pentru a avea dezbateri și în următoarele trei zile vom fi pe hol și ne puteți uh, aborda pentru a discuta despre agenda. Trec acum la principalele părți ale prezentării. Este important de spus că metoda deschisă de coordonare a fost uh, adoptată în 2000 și ca a preluat uh, metodologia strategiei sociale. Scopul era eradicarea sărăciei și excluziunii sociale și este un obiectiv care, în mod clar, nu a fost atins. Elementele cheie sunt prezentate pe acest slide. În primul rând, a fost crucial faptul că pentru prima dată s-au stabilit obiective comune în toate statele membre pentru a se asigura accesul la bunuri și servicii. De asemenea, îmbunătățirea participării la guvernare și să se asigure faptul că uh, se ating obiectivele. Procesul era de asemenea interesant, planuri naționale de acțiune, uh, metodologie preluată din uh, strategia pentru ocupare, însă de la bun început uh, s-a dorit a exista un proces prin care statele membre discută mai întâi propunere împreună, se identifică problemele, se concep aceste planuri și aceasta în colaborare cu ONG-urile, cu persoanele care sunt direct afectate de sărăcie. Și ideea era să existe un ciclu, să se identifice problemele, să se elaboreze planurile și apoi să se urmărească aplicarea planurilor. Trebuia să existe un ciclu dinamic de planificare la nivel național. Indicatorii sunt de asemenea o îmbunătățire clară. Există acum în Uniunea Europeană un set de indicatori care oferă indicații cu privire la sărăcie și excluziunea socială. Sigur că pot fi îmbunătățiți, însă ei există. Știm care sunt uh, nivelurile de inegalitate, știm în ce măsură sunt afectați uh, copiii și bătrânii de sărăcie. Știm toate acestea datorită metodei deschise de coordonare. De asemenea, un plan comunitar de acțiune care a contribuit la aceste schimburi între statele membre și metoda deschisă de coordonare implică factorii de decizie, ONG-urile în acest proces. Am fost uh, implicați direct în calitate de experți, atât la nivel național cât și la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, s-au făcut studii, au existat proiecte de sensibilizare pentru a purta mai departe această dezbatere. Aturile erau clare S-a urmărit uh, construirea de consens și acesta este un obiectiv care a fost atins. S-a înțeles faptul că sărăcia este un obiectiv multidimensional, faptul că e nevoie de strategii multiple și, de asemenea, s-a ajuns la concluzia că trebuie să se lupte pentru incluziunea socială și, de asemenea, să se facă progrese în ceea ce privește imigranții. S-a urmărit asemenea instituirea unui proces de guvernare dinamic care să implice societatea civilă. Și, în sfârșit, colectarea de date a fost ceva fundamental. Care sunt problemele? Problemele sunt destul de grave, pentru că nu există leadership politic. Și e clar că nu e vina metodei deschise de coordonare. Metoda deschisă de coordonare a fost uh, acuzată pe nedrept. Nu există voință politică în ceea ce privește strategia de la Lisabona în general pentru a se atinge obiectivele sociale. Nu există voința politică pentru a se atinge aceste obiective. De asemenea, nu a funcționat uh, legătura între creșterea economică și ocupare nu s-a pus uh, întrebarea dacă creșterea economică și ocuparea au dus la o mai bună incluziune socială și la uh, un nivel mai scăzut de sărăcie. O altă problemă este subsidiaritatea. Există competențe, nu există competențe europene în ceea ce privește strategia de la Lisabona. Însă există și alte domenii în care nu există competență europeană și cu toate acestea statele membre au uh, conceput un cadru european. E o chestiune de voință politică. Considerăm deci că e nevoie de lider și politic. Trebuie să avansăm pe calea aplicării și trebuie să ne asigurăm că obiectivele sociale sunt în uh, strategia de la Lisabona. În ceea ce privește funcționarea, în primul rând putem spune că am avut mai degrabă rapoarte decât planuri de acțiune, deci am căzut în uh, uh birocrație. Există și țări care au lucrat foarte bine, cum ar fi Belgia sau uh, Spania, uh, Regatul Unit, Irlanda, care au obținut unele rezultate bune, dar vizibilitatea nu este suficientă. Uh, nu facem decât să culegem datele, dar de fapt nu știm exact ce se întâmplă. Nimeni nu știe ce se întâmplă cu excluderea socială, cu sărăcia. Deci uh, avem uh, acele scoruri, dar nu știm ce se află în spatele lor și apoi nu se pune accentul pe punerea în aplicare și asta este problema cheie. Deci, de exemplu, avem niște uh, obiective, niște ținte cât privește ocuparea, dar de ce uh, uh, avem și cele care privesc sărăcia? De ce nu se discută în parlamentele naționale? De ce procesul nu este urmărit uh, la nivel european? Apoi, uh, consecințele um, învățării din experiența celorlalți. Aici uh, implicarea a fost foarte redusă și în ciuda experiențelor și învățămintelor foarte bogate care ar putea să apară. Așadar, am uh, produs acest document care privește platforma socială și în care avem niște recomandări foarte clare și pe care v-aș ruga să-l consultați. Prima recomandare este, uh, se referă la creșterea vizibilității și a angajamentului politic uh, se presupune că există o coerență la nivelul liniilor directoare și a agendei pentru Uh, strategia de după 2010. Uh, deci, felul în care procesul de recomandare poate fi folosit în legătură cu strategia privind angajarea se concentrează pe ce proces. El ar trebui să devină o parte integrantă a felului în care planul de acțiune trebuie să dea rezultate. Apoi, uh, sentimentul de apartenență pentru a ne asigura că toți actorii cheie sunt implicați, să avem astfel de dezbateri în parlamentele naționale, dar și să punem în aplicare întru totul aceste linii directoare. Din nefericire, în majoritatea statelor membre lucrurile nu se întâmplă așa, și la ora actuală Comisia însă își face un studiu care analizează acest aspect. Deci trebuie să existe linii directoare cu privire la uh, implicarea și la buna uh, guvernanță. Și asta înseamnă uh, și autoritățile locale, și ONG-urile, deci toți cei implicați. Apoi, este uh, vorba de niște ținte care privesc sărăcia și excluderea socială. Planul de trebuie să se lege de metoda deschisă de coordonare în domeniul social. Trebuie să întărim învățarea din experiența celorlalți și să ne asigurăm că această metodă deschisă de coordonare se leagă de uh, finanțare. La ora actuală, fondurile structurale se leagă de strategia europeană privind ocuparea. Și înainte au fost folosite fondurile structurale pentru a lupta împotriva excluderii sociale. Uh, Criza uh, și situația actuală înseamnă că este din ce în ce mai greu ca aceste obiective ale strategiei de la Lisabona să se lege de uh, fondurile uh, comunitare. Trebuie să ne mai asigurăm, într-adevăr, și că ONG-urile, ca actor cheie, pot să aibă acces la aceste fonduri. Acum, în legătură cu rolul foarte concret al Parlamentului European, noi putem să spunem de la bun început că susținem această metodă și credem că acest domeniu a fost subminat și nu s-a bucurat de uh, sprijinul politic suficient. De aceea am dorit să existe o răspundere publică și aici intervine rolul Parlamentului. Am dorit ca Parlamentul să organizeze dezbateri. Ehm, se poate publica acea, acel tabel de scor legat de progresele în domeniul social făcut de, de statele membre și care să se lege, evident, și de dezbaterile la nivel național. Niște dezbateri anuale mai dorim, de asemenea, am, să vedem că se fac uh, lucruri complete cu privire la țintele uh, cuantificate. Cât este de departe Europa, cât este uh, Europa de dispusă să meargă uh, și credem că Parlamentul are aici un rol esențial. Avem un exemplu cu venitul uh, minim pentru a asigura un trai decent. Deci avem aici un uh, cadru. E vorba de o recomandare din 1992, uh, dar care nu a fost pusă în practică. Și uh, ceea ce va spune Comisia ne, arată, ne va arăta foarte clar că veniturile actuale nu sunt suficiente. Deci este clar că avem de-a face cu un context în care uh, Va trebui să convingem oamenii că Europa, într-adevăr, Europa socială merită și trebuie să creăm un fel de grup de lucru care să se concentreze asupra metodei de coordonare deschise în domeniul social. Eh, vom, eh, va trebui să cerem ONG-urilor din domeniul social să participe la această dezbatere. Am dori să eh, legăm dezbaterea de, privind această metodă deschisă de coordonare și uh, să invitați ONG-urile în general să-și aducă contribuția și experiența. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și îmi cer scuze doamnei uh, Capaldi. Deschidem dezbaterea și dau cuvântul doamnei Isabel Lin, care va interveni prima. Mulțumesc uh, foarte mult, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare excelentă. Și este chiar uh, șocant în momentul când analizezi uh, rezultatele raportului și vezi ce se întâmplă cu metoda deschisă de coordonare în domeniul social, schimbul de bune practici și tot ce s-a făcut acolo toate aceste date statistice care nu sunt uh, cunoscute bine în toate statele uh, membre. Și asta ne șochează, uh, în primul rând, de fapt, în legătură cu întregul raport. Această idee ca rolul Parlamentului să fie mai important este uh, următoarea idee care ne va ajuta să vedem ce se întâmplă pe teren în diversele state membre, cum respectă ele planurile naționale de acțiune. Chestiunile pe care ambele vorbitoare le-au menționat și care sunt foarte importante. Stabilirea acelor ținte despre care s-a vorbit. Într-adevăr, cred că ar fi util să discutăm mai mult despre felul cum putem atinge aceste ținte. S-a vorbit despre subsidiaritate. Uh, Sigur că este important să respectăm principiul subsidiarității. Nu cred însă că asta că ne îndepărtăm de acest principiu dacă stabilim astfel de ținte. Pentru că metoda deschisă de coordonare se leagă de cele mai bune tare a drepturilor oamenilor uh, și toate celelalte, toate aceste informații pe care le avem. Ei bine, dacă nu cerem statelor membre să pună în practică procedurile pentru ca guvernele lor să respecte aceste, aceste ținte, ei bine, toate aceste date și toate aceste informații vor fi inutile și pierdute. Așadar, trebuie să avem însă și uh, o uh, finanțare. Uh, deci un mecanism de finanțare care să ne permite să ne asigurăm că putem uh, uh, distribui aceste informații și bune practici de la un stat uh, membru la altul pentru că e păcat să se piardă bunele exemple. Cred că ideea aceea cu dezbaterea anuară, iarăși, este o idee foarte bună Trebuie să existe, așadar, voința politică. De fapt, asta reiese din ambele prezentări. Există sau nu există voința politică? Se pare că nu există în majoritatea statelor membre și cred că uh, unele state membre lucrează foarte mult, dar altele poate nu lucrează suficient pe această temă. Și cred că este un rol pe care am putea să ni-l asumăm în calitate de Parlament, și anume să încercăm să creăm această voință politică. Sigur că discuția pe această temă va continua și aștept cu nerăbdare uh, celelalte opinii și celelalte păreri pe care ați spus că le aveți în legătură cu viitorul uh, uh, rolului Parlamentului. Mulțumesc foarte mult, doamna Contacum. Mulțumesc foarte mult și eu vreau să spun că de mult am uh, apreciat acest uh, studiu, uh, destul de critic, și care ne demonstrează care este realitatea și cred că rolul nostru în Parlament este să ținem seama de toate aceste aspecte. Cred că Parlamentul ar trebui să joace un rol foarte important în promovarea metodei deschise de coordonare. Pentru că noi suntem cei care uh, suntem în legătură cu alegătorii și resimțim presiunea uh, din partea lor. Dimensiunea socială europeană e un lucru pe care oamenii îl apreciază. Ei au uh, sentimentul că aceasta este subminată de criză, cât și coeziunea socială pe măsură ce criza financiară a devenit o criză economică și una socială. De aceea cred că avem o responsabilitate cu totul specială pentru a crea această conducere, acest leadership eh, politic Uh, recomandările au fost foarte interesante, punând în legătură mijloacele financiare cu obiectivele care ar trebui uh, urmate. Uh, asta trebuie să și asta încercăm să facem acum cu programul de microcredite. Cred însă că dacă mergem pe această cale, într-adevăr vom dispune de niște instrumente mult mai puternice și vom progresa în viitor. Sigur că Uh, trebuie să subliniem aceste lucruri uh, legate de viitorul strategiei de la Lisabona după 2010. Dimensiunea umană este o consecință importantă a crizei economice și sociale și va trebui mai mult să lucrăm mai mult în viitor pe această temă. Unele dintre recomandări au fost foarte importante, iarăși, uh, și următoarea președinție va trebui să se concentreze și va avea nevoie de sprijinul Parlamentului legat, de exemplu, de venitul minim care în unele state membre la ora actuală este uh, supus uh, uh riscului datorită crizei economice apoi problema uh, minorităților, uh, comunitățile um, uh, de romi care se află într-o situație dificilă, deoarece riscă mai mult decât alții să-și piardă locul de muncă. Mulțumesc într-adevăr, cred că într-adevăr rolul Parlamentului trebuie să sporească. Mulțumesc, asta depinde în primul rând de noi și nu de invitații noștri. Doamna Genober. Mulțumesc să mulțumesc celor care ne-au făcut niște prezentări foarte utile. Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă uh, Parlamentul European ar fi avut într-adevăr un rol în acest proces. Noi am arătat foarte clar că vrem să avem un rol când s-a introdus acest proces. Dar asta a fost în trecut. Am făcut Într-adevăr, comisia noastră a făcut o serie de, de vizite în diverse state membre, am discutat cu parlamente naționale și intenționăm să facem așa în continuare și în timpul următoarelor președinții. Uh, trebuie să ne întrebăm felul, despre felul în care diversele parlamente și diversele comisii sunt implicate în metoda deschisă de coordonare. Și când am pus această întrebare, de multe ori uh, lumea a fost mută și nu eram sigur că au înțeles despre ce vorbim. Deci aceste eh, procese paralele, ca să zic așa, continuă. Dar credem că metoda deschisă de coordonare este o metodă foarte bună, o ocazie de a pune la oaltă societatea civilă, eh, parlamentele și eh, decidenții la nivel local, regional, național sau internațional, pentru ca ei să schimbă într-adevăr informații și să înțeleagă punctul de vedere al celorlalți, cât și pentru a vedea rezultatele deci nu e vorba doar să spunem vorbe goale, ci e vorba de a obține și de a transfera aceste bune practici pentru a îmbunătăți situația din propriul stat membru în ceea ce privește combaterea sărăciei și sporirea includerii sociale. Cred că este o ocazie foarte bună pentru noi să analizăm acest lucru și să vedem cum merge acest proces. Cred că Parlamentul va trebui să analizeze uh, acest lucru și din punctul de vedere al succesului tratatului de la eh, Lisabona. Pe măsură ce progresăm pe această temă, trebuie să ne gândim tot timpul și să ne bazăm pe dialogul cu societatea civilă. Și trebuie să încercăm să vedem cum potrivim și cum îmbinăm acest lucru cu metoda deschisă de coordonare. Aștept așadar cu nerăbdare recomandările studiului și doresc uh, să uh, mulțumesc pentru uh, platforma socială pe care am să o analizez cu mare atenție. Mulțumesc! Mulțumesc! Se pare că nimeni nu mai dorește să intervină acum. De aceea am să fac doar trei comentarii. Primul, pentru că am ajungem la încheierea acestei dezbateri. Deci a existat o ambiguitate cu privire la ceea ce se va întâmpla mâine cu strategia, că va fi tragedie, că va fi comedie. Deci eu uh, aș dori ca, uh, indiferent de felul în care noi ne uh, asociem aici și felul în care Comisia uh, va elabora, să ne gândim uh, cu uh, seriozitate la strategia de la Lisabona. Deoarece constatăm că, iată, după 10 ani de punere în aplicare a acestui uh, proces, demonstrează, ca să zic așa, o opacitate. Da? Aproape totală. Nimeni nu înțelege nimic. Uh, parlamentarii naționali, uh, cei care se ocupă de domeniul uh, social, au niște priviri goale când se vorbește despre metoda deschisă de coordonare. Și îmi închipui că strategia de la Lisabona, care trebuia să traducă principiile europene și să facă ca Europa să fie mai concurențială și mai departe, nu și acest mesaj nu și-a atins uh, destinatarii. De aceea aș dori să știu care este părerea dumneavoastră ca observatori uh, și participanți la această dezbatere vis-a-vis -vis de această propunere. Avem un document de orientare pe care l-a folosit uh, domnul președinte Barroso pentru realegerea sa nu se mai vorbește nici de strategia de la Lisabona, nici de post-Lisabona, ci se vorbește de strategie 2020. Deci strategie 2020 uh, sigur are o vizibilitate concretă pe termen uh, mediu. Cu cât uh, orizontul temporal este mai clar, cu atât vizibilitatea este mai mare. E o dezbatere simbolică, zic eu. Dar în această comunicare politică, într-un spațiu atât de complex ca spațiul european, cred că este util să reflectăm cu toții împreună. Apoi, ați menționat această uh, idee, această noțiune a unei dezbateri anuale. De fapt, cred că și există această dezbatere anuală. Este vorba de liniile directoare cu privire la ocupare. Uh, Sigur că treaba asta nu se face cum ar trebui și ar uh, trebui să o îmbunătățim în timp ce uh, Parlamentul are o importanță serioasă în acest proces pentru a uh, avea rezultate mai bune. Deci avem aspecte importante care trebuie revizuite pentru asta. Ideea este ca, până la urmă, diversele strategii să coincidă, deci nu să coabiteze, să coexiste între portofoliile comisarilor și așa mai departe, ci crearea unei dinamici comune. Pentru asta, sigur că poate să fie nevoie de o dezbatere anuală, sunt într totul de acord, și în care ONG-urile să participe activ. Cred că liniile directoare reprezintă un uh, punct de departe și un de plecare și un, uh, un sprijin foarte uh, solid care uh, va permite și Parlamentului, pe baza procedurilor și amendamentelor, să contribuie la îmbunătățirea acestei situații. Sigur, mai mult, sunt mai mult niște comentarii sau niște observații dar am dorit, să, am dorit și eu să-mi aduc contribuția la această dezbatere. Având în vedere că nimeni nu mai dorește să intervină, aș dori să vă dau acum dumneavoastră cuvântul. A, mă scuzați, cineva dorește să intervină. Doamna Baston? După aceea, doamna Capadi. Nu, ca să tragem concluziile, ci poate pentru a reacționa. Începem cu doamna Basov. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am cerut cuvântul pentru că aș dori să reacționez la ce spuneați dumneavoastră. Să vă răspund la această posibilitate, la ce spuneați că am fi Uh, renunțat la strategia de la Lisabona. Lisabona este, uh, este capitala țării mele. Doamna președinte, vă întrerup. Eu sunt președinte și deci abuzez de funcțiile mele. Nu abandonăm la strategia de la Lisabona. Strategia de la Lisabona e un instrument configurat pentru 2010. După 2010 nu vom mai avea strategia de la Lisabona. Vorbim acum tot mai mult despre strategia de după strategia de la Lisabona. Întrebarea mea e o întrebare simbolică, o întrebare terminologică Am înțeles uh, foarte bine punctul dumneavoastră de vedere, domnul președinte. E vorba de o, o chestiune simbolică. Vorbim despre nume în general și nu uh, tăiem venele acestei strategii. Însă, ce doream să spun sunt următoarele. Strategia de la Lisabona a fost un interval în timpul căruia Uniunea Europeană și mai ales Parlamentul European, din punctul meu de vedere, au încercat să optimizeze potențialul european, mai ales după extindere. Această strategie uh, de la Lisabona împreună cu alți piloni europeni a fost uh, o piatră de temelie a noii Europe și cred că această strategie de la Lisabona cel puțin pentru mine, are obiective foarte clare, mai ales în domeniul afacerilor sociale, al ocupării și al uh, competitivității Uniunii Europene și aceasta pe scenă mondială. Strategia de la Lisabona a fost uh, folosită de către toți actorii în, uh, din economia europeană și a devenit o trăsătură specifică care definește Uniunea Europeană. Cu toate acestea, Aș dori să vă supun atenției următorul fapt. Mă întreb dacă nu ar fi o idee bună, având în vedere că avem tratatul de la Lisabona care va intra în vigoare și care va permite Uniunii Europene să funcționeze altfel, la un alt nivel. Mă întreb dacă nu avem nevoie o strategie pentru dezvoltare, pentru uh, economie și pentru uh, societatea informațională în Europa. Mă întreb dacă nu mai avem nevoie de un astfel de proiect și în viitor. Președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, ne-a transmis un document în care vorbește despre o strategie pentru Uniunea Europeană până în 2020. Nu vorbește despre strategia de la Lisabona, însă ce vreau eu să spun este că Uniunea Europeană are nevoie cu siguranță de o strategie precum strategia de la Lisabona. Și poate că ar fi simbolic să continuăm să o numim strategia de la Lisabona. Știu că strategia de la Lisabona a fost uh, revizuită, obiectivele sale și uh, uh, ambițiile sale au fost schimbate, au fost revizuite, a fost uh, complet revizuită. Însă așa se întâmplă în viața reală. Nu e doar uh, vina statelor membre sau e, nu e doar de răspunderea guvernelor statelor membre. Până la urmă e vorba de uh, ciclul economic și de suișurile și coborușurile, sale. Mă opresc aici. Înțeleg pe deplin că am înțeles foarte bine că nu dorea să elimina strategia de la Lisabona. Strategia de la Lisabona reprezintă un simbol foarte important pentru Uniunea Europeană și cred că ar trebui continuată într-un, într-un mod sau altul. Vă mulțumesc! je peux pas. Stimați colegi, nu pot uh, să mai dau cuvântul, uh, având în vedere că am închis lista vorbitorilor. Domnule Higgins, uh, vă pot da cuvântul pentru că mai avem timp la dispoziție. Bine, mai avem, mai avem ceva timp. Deci nu, nu vă uh, tai craca de sub picioare. Întotdeauna sunt cooperantă, dar dacă dorim ca lucrările noastre să se desfășoare conform regulamentului, ar trebui acum, în mod normal, să dau cuvântul uh, specialiștilor. Însă, vă dau cuvântul, domnule Higgins. Intervenție fără orator, fără microfon. Îmi cer scuze. Foarte pe scurt. Având în vedere contextul acesta, 80 de milioane de europeni care trăiesc uh, în sărăcie, nu cred că putem vorbi de incluziune socială fără a face referire la politicile macroeconomice care au dus la această situație. Organizațiile care în mod uh, veritabil reprezintă și militează pentru cei care, pentru șomeri, cei care au rămas, rămas pe margine, pe tușă, cred că aceste organizații ar trebui să se gândească și la uh, temelia strategiilor economice din Europeană. Și eh, suntem acum în toiul cele mai grave crize economice din eh, Europa din eh, anii 30 încoace, ceea ce sigur că are implicații nefaste și foarte importante asupra bunăstării cetățenilor noștri. Și având în vedere că criza continuă să se adâncească, ea creează și mai multă sărăcie, sărăcie lucie, și cred că trebuie să facem în permanență legătura între problemele cu care se confruntă oamenii în, cu uh, concepte precum sărăcie, șomaj și politicile care au dus la aceste fenomene. În prezent, în Irlanda avem 120 de lucrători care au lucrat pentru Coca-Cola și care sunt în grevă de o lună pentru că Coca-Cola uh, una dintre companiile cele mai profitabile din Europa a spus acestor 120 de uh, lucrători că trebuie să le scade la jumătate salariul, pentru că trebuie să-și crească profitul. Multe familii cu uh, copii și cu uh, credite la bancă trebuie să aibă un uh, venit la jumătate. Iar presiunea asupra lucrătorilor în Europa este tot mai mare în acest context de criză economică. Deci, având în vedere că avem această strategie economică și că Comisia Europeană și uh, liderul său care se află uh, în mâinile acestor multinaționale care dictează aceste politici, nu fac decât să-i tragă în jos pe muncitori, decât să, uh, și să nu ridice nivelul de trai al lucrătorilor noștri. Și atâta timp cât uh, avem astfel de situații, ne confruntăm cu o problemă foarte gravă și nu cu o soluție. Mulțumesc pentru timpul acordat. Doamna Crepaldi. Îmi, îmi cer scuze, Eu voi lua ultima cuvântul pentru că am uh, lucrat împreună la acest raport. Și ce a reieșit din această dezbatere e foarte important. Pentru că e adevărat că provocările cu care ne confruntăm noi acum, atât pe termen mediu, cum Uh, luăm măsuri împotriva crizei economice și impactul la, nivel social, șomaj, sărăcie, mai ales anumite țări unde nu există resurse pentru a continua reformele. Mă gândesc la serviciile de sănătate, uh, asigurările sociale, reforme pe care unele state membre le-au inițiat, dar și uh, problemele pe termen lung, de exemplu, problema demografică, fluxurile migratorii, toate aceste chestiuni sunt tot mai pertinente. Deci această propunere de a integra, când vorbim despre dezvoltare, la, în, în, între economiști avem uh, o dezbatere în curs, cum definim dezvoltarea, pentru că dezvoltarea nu reprezintă doar creștere economică, ci și creștere socială, incluziune socială. Deci această idee de a acorda mai multă importanță chestiunilor de uh, incluziune socială e foarte importantă în prezent. Iar Parlamentul European, ca întotdeauna, pune uh, aceste probleme pe tapet, le aduce în prima linie în dezbaterile cu Comisia Europeană și cu Consiliul și cred că Parlamentul ar trebui să exercite și mai multă presiune și să pună mai multă greutate în aceste probleme, pentru ca chestiunile sociale să devină mai puțin uh, lipsite de sens și mai mult eficiente, ducând la rezultate concrete. O serie de propuneri care vin din partea ONG-urilor sunt foarte importante pentru a aduce, a conferi mai multă vizibilitate, pentru a avea o dezbatere adevărată uh, pe aceste teme, atât la nivel european cât și la nivel um, european, implicarea parlamentelor uh, naționale de asemenea în dezbatere, sporirea vizibilității și sporirea și leadership politic pentru a uh, combina incluziunea socială și creșterea economică e o abordare foarte relevantă, având în vedere contextul actual. Și cred că avem mai mari șanse de reușită acum, pentru că acum, cu criza economică, această revizuire uh, a uh, creșterii economice, ca ea să includă și chestiunile sociale, uh, e foarte importantă. Deci vom continua cu studiul nostru și vom încerca să venim cu propuneri concrete în legătură cu felul în care Parlamentul European ar putea fi implicat în acest proces și ar putea avea o participare mai eficientă. Însă lipsa de leadership politic e foarte importantă și cred că Parlamentul European, în cadrul instituțiilor europene, e o instituție foarte importantă și cred că ar trebui să preia inițiativa în acest uh, domeniu. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Am, uh, nu am rezolvat nimic, dar uh, totuși am trecut la faza următoare, respectiv să vedem cum putem aborda aceste chestiuni în legislatura actuală. Ne-am finalizat lucrările pentru că, în mod excepțional, comisia noastră va avea o reuniune a coordonatorilor care vor decide strategia și prioritățile politice ale comisiei noastre pentru acest mandat. Ne întâlnim, deci, în ședință plenă.